good afternoon, it's time. Bună ziua. A venit vremea să votăm, însă înainte de aceasta avem două puncte procedurale. În primul rând, îi dau cuvântul doamnei Toia. Mrs. Toia. No, she's not there. She's not there. Nu este în sală, atunci doamna Gardini președinte.